So, liebe Kollegen, ich möchte die Sitzung eröffnen. Stimați colegi, să începem uh, ședința. Vă rog uh, să luați loc sau să părăsiți sala pentru a purta conversațiile pe care doriți să le purtați. În după amiaza aceasta avem o audiere a panelului de experți după cum știți, cu câteva săptămâni în urmă am convenit uh, asupra datei uh, propuse pentru această audiere. Vă rugam să ne transmiteți comentariile dumneavoastră și, de asemenea, părerile experte ale dumneavoastră cu privire la raportul a cărui primă formulare am putut-o discuta în dimineața aceasta. Din fericire, trei dintre cei șase experți uh, aleși au fost Uh, au răspuns pozitiv uh, invitației noastre. În această comisie de experți există șase membri, din păcate trei dintre ei nu au putut să ni se alătură, alăture astăzi, însă cu toții, toți cei șase experți, ne-au transmis rapoartele lor. Aceste rapoarte au fost compilate de uh, Departamentul A. Primul raport îi aparține domnului Luis Campos Ecunia de la Universitatea din Lisabona. El se află alături de, uh, alături de noi, ne-a adus uh, raportul și acesta vă va fi furnizat. Prezente alături de noi astăzi sunt, după cum spuneam, uh, domnul Luis Campos Cunha, care este profesor la Universitatea Nouă din Lisabona. Urmează mai apoi, din partea Universității din Veneția, domnul Lorenzo de Angelis și uh, al treilea expert este domnul Sonic Kapur, care s-a aflat uh, alături de noi și în urmă cu trei săptămâni. Domnule Campos Secunia, aveți cuvântul. Încercați uh, să vă limitați intervenția la circa 10 minute, încercați să fiți con- concis. Asta pentru a putea uh, purta mai apoi o discuție cu, uh, cu persoanele prezente, în cazul în care această discuție se dovedește a fi necesară. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru această invitație. E o plăcere pentru mine să mă aflu aici alături de dumneavoastră. Am uh, participat de multe ori la ședințele Comisiei ECON, însă este o plăcere pentru mine să mă aflu aici, în cadrul acestei comisii, alături de dumneavoastră. Afară e o zi atât de frumoasă și însorită, încât poate e păcat că ne aflăm aici înăuntru. Voi încerca să, să fiu cât mai uh, concis. În orice caz, în raportul meu final veți observa o serie de detalii uh, suplimentare. Acest raport uh, pune accentul pe o serie de teme importante, este unul provocator, prezintă o serie de soluții pentru uh, Uh, depășirea crizei, pentru depășirea acestei perioade de recesiune economică și, de asemenea, ne oferă câteva soluții menite a preveni apariția unei crize similare pe viitor. Permiteți-mi să îmi aduc și eu contribuția la acest raport. În primul și în primul rând, cred că acest raport ar putea fi mult mai bine uh, Uh, structurat. Uh, ar putea pune mult mai bine accent asupra cauzelor, analizei cauzelor care au uh, generat această criză și, de asemenea, accentul ar putea fi mult mai lipsit de echivoc și asupra soluțiilor de ieșire din criză. Cred că politicile discutate și recomandările de pol- politici se axează pe diferite obiective. Unele dintre politicile care se referă la cauze se amestecă cu politicile care vizează efectele adverse ale crizei. Mă refer, spre exemplu, la problemele de mediu sau uh, de distribuirea veniturilor. Aceste două teme importante ar trebui să se regăsească în politici uh, consistente și nu ar trebui să fie amestecate cu uh, cauzele care au generat uh, această criză. Prin urmare, ar trebui să facem o distinție, distinție clară între cauze și politicile care vizează cauzele, precum uh, și, pe de altă parte, politicile care vizează soluționarea. În orice caz, raportul acesta uh, oferă puțin spațiu de manevră politicilor naționale. De asemenea, echilibrul instituțional la nivel european ne dăm seama că nu este cel adecvat în momentul de față. Lucru acesta este probabil uh, de înțeles din punct de vedere istoric, ideologic, etc., dar sistemul acesta mă îndoiesc că este unul durabil. Când vine vorba de integrarea europeană, să ne gândim, uh, spre exemplu, la, că politica fiscală rămâne în continuare în atribuția guvernelor naționale, lucru care nu este neapărat favorabil. Raportul pare a atribui vinele pentru, vina pentru această criză uh, Uh, piețelor, agenților care acționează pe piețe, în special uh, băncile și guvernanței la nivel european. Abordarea mea este una diferită însă. După părerea mea, guvernele naționale ar trebui de asemenea să fie într-o mare măsură incriminate. Raportul face referire și la armonizarea politicilor. Sunt de acord cu lucrul acesta. Sunt, uh, sunt convins că faptul că uh, politicile de taxare, spre exemplu, a capitalului ar trebui să fie uh, armonizate. Nu vreau să vorbesc despre salariul minim aici. Nu-mi doresc o armonizare în acest uh, domeniu pentru că diferențele înregistrate între statele membre în ceea ce privește ocuparea forței de muncă sunt diferite. Prin urmare, armonizarea trebuie să fie realizată până la un moment dat, până într-un anumit punct. Vedem că ne orientăm uh, mai degrabă asupra intervenției de stat. Guvernele intervin în momentul în care există eșec pe diferite piețe și piețele sunt într-o oarecare măsură dependente de acest ajutor guvernamental. Asta deoarece lipsesc reglementările cât se poate de clare. Tocmai de aceea avem nevoie de reglementări clare în ceea ce privește piața uh, piața uh, financiară. În momentul de față există o serie de reglementări, însă la nivel național Sistemele de reglementare sunt uh, diferite, spre exemplu, în, uh, în Europa continentală și uh, uh, în zona anglosaxonă. Statul trebuie să-și asume povara intervenției, statul trebuie să facă o analiză a costurilor, trebuie să încerce, chiar dacă lucrul acesta nu este posibil, să elimine toate problemele. Să trecem la distribuția veniturilor. Știm cu toții uh, că aceasta este o problemă de natură socială. În special în ultimii 15 ani avem mari discrepanțe în Europa în ceea ce privește distribuția veniturilor. Nu cred că criza financiară este neapărat vinovată de această situație. Nu cred că această temă ar trebui neapărat să fie tratată în raportul pe care îl discutăm acum. Cred că această temă merită un raport de sine stănător uh, stătător pentru că această problemă durează de ceva vreme încoace. După părerea mea, problema legată de distribuția veniturilor a fost adâncită odată cu intrarea Chinei în comerțul internațional. Această intrare a Chinei s-a produs practic peste noapte. Dintr-o dată numărul de consumatori la nivel mondial s-a dublat dintr-o dată au uh, existat uh, pentru păstrarea competitivității presiunea asupra prețului forței de muncă și, bineînțeles, că existau mari așteptări în ceea ce privește uh, profitul. Astfel, toate aceste elemente au dus la o adâncire a discrepanțelor existente în ceea ce privește distribuția veniturilor. Însă în India și China situația este chiar inversă, pentru că uh, capitalul uh, a scăzut în timp ce în restul lumii se, era necesară o creștere a capitalului, iar salariile au crescut. Cred că în ceea ce privește distribuția veniturilor în Europa, ar trebui să ținem cont tocmai de faptul acesta. Și anume, situația din Europa este tocmai reversul celei situații care se înregistrează în India și China. În ceea ce privește recesiunea economică, Vă amintesc că ultimii 2-3 ani au fost caracterizați prin uh, pierderi de capital și, de asemenea, creșterea ratelor șomajului. Aceste elemente au uh, efecte diferite asupra uh, distribuției veniturilor pe de o parte, cei care au fost afectați, cei care dețineau uh, cap capital și, de asemenea, cei care și-au pierdut uh, locurile de muncă. Însă, acum situația s-a îmbunătățit oarecum în ceea ce privește uh, păstrarea locurilor de muncă. În orice caz, discrepanțele acestea la nivel de distribuție a veniturilor reprezintă o problemă durabilă și ar trebui să, să existe, să fie eliberate elaborate politici uh, pentru contracararea, aceste, contracararea acestei probleme. În ceea ce privește uh, datoriile, vedem că majoritatea statelor europene, dar și consumatorii, uh, corporațiile au acumulat datorii din ce în ce mai mari. Datorii mari care într-o perioadă de creștere economică nu ar fi putut fi, uh, nu ar fi fost neapărat uh, resimțite ca potențiale riscuri sistemice. Să ne uităm la rata economiilor. În multe state, rata economiilor a scăzut drastic. Văd că acest raport se referă și la datorie sau la rata economiilor, rata de economisire, uh, într-o manieră oarecum uh, tre- uh, fugitivă. Dacă ne uităm la Portugalia, Germania, Spania, ne dăm seama că cel puțin uh, Germania și, uh, și Spania au păstrat uh, un nivel de economii de circa 15% permanent. În Portugalia s-a ajuns însă de la peste 15% la 6% în 2007, în Spania de asemenea la de la 17,5% la mai puțin de 6%, același lucru, uh, aceeași scădere drastică înregistrându-se și în Regatul Unit. Vedem că uh, statele care au cele mai mari uh, dificultăți în a se redresa în această perioadă sunt tocmai acele state în care rata de economisire a scăzut drastic în ultimul uh, timp. Și astfel reușim să explicăm și problema de competitivitate a Spaniei și a Portugaliei, pentru că ratele scăzute de economisire neînsoțite de politici uh, fiscale restrictive generează deficit de cont curent. Uh, deficitul de concurent duce, de asemenea, la scăderea competitivității. În ultimii doi ani, însă, pe măsură ce uh, rata de economie a început să crească din nou în Portugalia și în Spania, uh, competitivitatea acestor state a început, de asemenea, încet, încet să crească la rândul său. Uh, apropiindu-se încet de media europeană. O altă temă importantă ce ar trebui să fie inclusă în acest raport este transparența datelor fiscale. Este important să putem evalua economiile sectorului public sau, din potrivă, cheltuielile nu are niciun sens să întărim pactul de stabilitate și creștere în cazul în care Eurostat nu uh, cere mai multă transparență în ceea ce privește uh, datele fiscale. Există multe maniere de a aborda Uh, conturile fiscale. Uh, vedem uh, în momentul de față o manieră foarte laxă de abordare a datelor de acest gen de către Eurostat, lucru care nu ar trebui să se întâmple. Spre exemplu, veniturile fiscale nu ar trebui să fie folosite ca uh, etalon în ceea ce privește măsurarea politicilor fiscale. Prin urmare, Transparența este esențială pentru implementarea pactului de creștere și stabilitate. Vă mulțumim mult, domnule profesor Luis Campos Ecunio. Urmează domnul Lorenzo de Angelis. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, stimați membri ai Parlamentului. Eficiente sistema de traducție. E ringrazio. Vorbi italiană. Signori. Doamnelor și domnilor, în raportul doamnei Permanș Perez, pe care l-am uh, primit și care mi-a fost dat spre citit și comentat, am găsit foarte multe puncte pe care le consider acceptabile, pentru că e un raport foarte complet și complex. Ce s-ar putea discuta din acel raport eu personal aș avea anumite rezerve numai în legătură cu patru aspecte. E vorba de așa numita corporate tax, acel impozit asupra companiilor la nivelul Uniunii Europene. Eu consider că țările europene în acest moment au și așa o povară fiscală foarte apăsătoare și atât uh, companiile cât și cetățenii odată cu introducerea euro deja au plătit un tribut uh, masiv acestei unificări progresive a Europei. De asemenea, nu sunt de acord cu acel punct cu privire la introducerea unor impozite asupra tranzacțiilor financiare. Și așa, sectorul este slăbit și ar trebui să se dezvolte și nu ar trebui să fie lovit și de alte poveri fiscale și de alte impozite. Apoi, boicotul Goldman Sachs, după părerea mea, nu autoritățile și nici băncile sunt cele care trebuie să se apuce să formuleze politici care așa nu merg, ci bancherii sunt cei care trebuie să sancționeze această instituție și, în ultimul rând, e vorba de fuzionarea mai multor uh, autorități uh, într-o, să zicem, autoritate de supraveghere mai mare. Fiecare dintre aceste entități are propria ei funcție pe care și-o îndeplinește foarte bine. Prima dintre ele Uh, și înainte să, ne, înainte să le comprimăm, să le limităm autonomia, trebuie să ne gândim mai bine. Așadar, au fost anticipate anumite chestiuni dintre cele pe care le-am subliniat de dimineață în intervenția domnului Borghețio, domnului Borghețio, care a avut și dumnealui posibilitatea să citească dinainte documentul meu pe care oricum uh, îl puteți găsi pentru că l-am dat spre distribuire și vă mulțumesc pentru că ați dorit să țineți cont de unele dintre părerile mele. Și foarte pe scurt, aș dori să le trec în revistă și să împărțim în două părți. Avem acele măsuri care țin de uh, guverne, pe de-o parte, măsurile guvernamentale și normele de guvernanță în ceea ce privește companiile. Măsurile legate de autorități, de guverne. Aici nu există, să zicem, uh, nimic uh, nou, dar sunt lucruri de la sine înțeles, toată reducerea costurilor în administrația publică. Deci reducerea costurilor în administrația publică înseamnă să uh, lăsăm mai mulți bani în buzunarul cetățenului, de care cetățenii se pot folosi fie în scopuri de consum, fie pentru familie, fie pur și simplu pot să spărească investițiile în ceea ce privește companiile și, firește, dacă îmi dați voi așa, să vă reamintesc de nevoia de a reduce datoria publică și deficitul public, atenție că nu sunt una, unul și același lucru, și să încercăm să combatem evaziunea fiscală din toate mijloacele. Acum, în ceea ce privește conținutul în sine al prevederilor, din acest punct de vedere sunt de acord că este nevoie să sporim capitalizarea băncilor, și e nevoie de asemenea și să sporim patrimoniul lor de rezervă. Și, uh, de asemenea, trebuie să reducem acest efect de pârghie în domeniul financiar. Luna trecută, guvernatorul băncii italiene a subliniat, printre altele, că e nevoie de un control mult mai intens asupra riscurilor de lichiditate. Mai mult decât atât, după părerea mea, e nevoie să se reglementeze emiterea de titluri cu un alt potențial speculativ de către bănci sau de către alți investitori, încercând să să limităm, să calibrăm această capacitate de emitere a acestor titluri în funcție de capacitatea fiecărei bănci. Spre exemplu, în patrimoniul lor, în capitalul propriu, Trebuie limitată această capacitate în funcție de ce capital propriu au. Domnul Borgheția spunea de dimineață că trebuie să se evite conflictele de interese. Și cine emite astfel de titluri, cine le evaluează, cine intermediază, deci dintre uh, cei care au emis, emitenții de pe piață și în mod deosebit cei care oferă consultanță uh, cumpărătorilor, aceștia trebuie să fie persoane diferite, pentru că nu se poate ca aceeași persoană să facă în același timp uh, mai multe din aceste meserii. Și în ceea ce privește agențiile de rating, pardon de expresie, nu este o polemică uh, până la urmă, uh, care și-au făcut treaba atât de rău. Uitați-vă la faptul că avea uh, o notare triplu A unei, unor companii care la două zile după au dat faliment. Eu cred că notele pe care le dai, ratingul pe care e, dai pentru produsele financiare și pentru emitenți, asta este o chestiune de interes public. Așadar, această chestiune trebuie să fie făcută deci de autoritățile publice dacă e de interes public. Deci avem Banca Centrală Europeană sau sistemul. Și aici sunt de acord, doamnă Beres sistemul care uh, gravitează în jurul acestui, uh, acestui sector, și anume băncile centrale europene. Deci aveți dreptate sau băncile centrale din, uh, din statele membre. Mai mult decât atât, trebuie să ne gândim și la așa zisele independent authorities, autoritățile independente, cele de pe bursă, pe piețele financiare, pe piața bancară, pe piața, piața asigurărilor, care trebuie nu doar să fie riguroase și să fie eficiente, în același timp însă nu trebuie să fie pătate în niciun fel, contaminate în niciun fel de introducerea unor variabile preluate și a unor incertitudini care vin de la puterile politice, pur și simplu trebuie să comporte uh, și să, să fie formate din specialiști cu înaltă calificare și nu din uh, persoane pe care le-au împins în față niște uh, lobby-uri pe interese politice. De unde interesul Uniunii Europene e, Cred că avem o politică monetară comună, o chestiune pe care o putem studia. Probabil că această politică monetară nu este suficientă, poate că ar trebui să ne gândim și la o politică economică și la o politică financiară comune. Și să ne gândim la o Uniune Europeană care să nu se mărginească să joace rolul unui coordonator al politicilor individuale ale statelor membre, ci să aibă ea însăși propria sa politică. Același lucru este valabil și pentru politica fiscală, ceea ce nu înseamnă că doar să uh, fii cel care să perceapă taxele și să adune banii din taxe și impozite, ci înseamnă să încerci să standardizezi uh, toate uh, regimurile fiscale, spre exemplu cotele de impozitare, pentru a evita și acel fenomen urât pe care îl reprezintă concurența în atragerea capitalului care există între statele membre din Europa. Un ultim punct în ceea ce privește politicile guvernamentale din punct de vedere contabil. am asistat la o tendință din partea Uniunii Europene de a depăși, de a depăși cea de-a patra și de-a șaptea directivă în materie de companii. Și anume să trecem de la un sistem cât se poate de prudențial de evaluare a activelor, a companiilor, pornind de la uh, metoda, pe baza metodei costului istoric, uh, mergând la un sistem așa numit fair value, valoarea reală. Este însă un lucru foarte periculos, este o metodă împrumutată pentru că apar disfuncții în aceste International Accounting Standards și în IFRS, International Financial Standards. Există diferențele din reevaluare diferențele deci din reevaluare contribuie la formarea bazei impozabile și în același timp se împart acționarilor sub forme de dividende. În momentul în care se schimbă valorile, ă, acționarii, când valorile se schimbă, adică scad, acționarii nu dau bani înapoi. Deci ă, vorbim de o modificare a prevederilor în baza cele de-a patra directive și este, după părerea mea, un aspect care trebuie să fie discutat la modul cel mai serios. Și din acest ă, punct de vedere, în ceea ce privește aceste rules of governance, dați-mi voie să mă pronunț foarte rapid, avem administratori, avem gestionari de companii care acționează pe termen mult prea scurt și care sunt plătiți de asemenea pe termen foarte scurt. Și, după părerea mea, ar trebui revizuită această variantă care le este oferită, astfel încât astfel atât uh, remunerațiile managerilor, cât și celor care asigură guvernanța, să aibă o anumită anvergură, anumită perspectivă pe termen mai lung. Și în același timp este important să poată fi controlați și cei care, spre exemplu, controlează companiile, auditorii, spre exemplu, care pot fi și ei prestatori de servicii. Spre exemplu, în calitate de prestator de servicii de uh, consultanță în domeniul companiilor sau consultanță fiscală. Și trebuie să evităm aceste conflicte. De asemenea, ultimul aspect este participarea lucrătorilor la gestionarea întreprinderii. care l-am semnalat în proiectul uh, meu de, rap- de raport de document și l-am văzut și în uh, raportul doamnei Beres. Nu putem însă, în aceste consilii directoare ale companiilor, nu putem să rămânem indiferenți la acest factor al forței de muncă. Este nevoie, așa cum s-a spus, să se pună în aplicare un sistem ca, așa cum există în Germania, un sistem unde lucrătorii să poată să participe la reuniunile comitetelor administrative de care asigură supraveghere. Am auzit de dimineață ce s-a spus, pentru că am participat la lucrările Comisiei de azi dimineață, am auzit un parlamentar conațional, care pe despre mai știți din oraș cu mine, din Genova, domnul Coferati, care a spus că este uimit de participarea acestor, de dorința de participare a lucrătorilor. Eu pot să vă spun că acest lucru a fost întotdeauna sprijinit atât de mari industriași, pentru că aceștia întotdeauna s-au gândit uh, la aspectele utile, deci la uh, gândind la participarea la beneficii, deci la profituri, nu, dar trebuie să se asigure participare și la pierderi. Însă sindicatele, în momentul în care în Constituția noastră italiană chiar există un articol unde se vorbește despre participarea lucrătorilor în perioada postbelică, dar și în anii 70, dacă acele sindicate ar fi avut persoane uh, care să fi fost interesate de gestionarea propriilor companii care se reprezinte acolo, ne întrebăm cu cine ar mai fi dus ei lupta de clasă dacă erau deja în uh, organismele de administrare a companiilor. Deci, uh, credem că este una dintre variantele care împiedică, până la urmă, capitalul să intre în mecanismul decizional al companiilor, pentru că au de suferit și lucrătorii și capitalul, care până la urmă sunt factori de producție și unii și ceilalți și sunt afectați de această criză. Vă mulțumesc! Thank you very much. We now turn to the... Mulțumesc foarte mult și mă uit acum la al treilea membru al panelului, domnul Sonny Kapur. Thank you so much for having me here. Mulțumesc foarte mult pentru această invitație. Voi încerca să mă limitez uh, la niște aspecte practice legate de raport. A fost foarte interesant pentru mine să citesc acest raport, pentru că este plin de idei, mai ales într-un moment în care se pare că suferim de lipsă de viziune și suntem atacați din toate părțile de această criză multiplă și uh, există o lipsă de um, idei. Uh, Uh, și fiecare reacție a fost mai, de, mai degrabă una cu caracter pur reactiv și nu proactiv. Și observațiile mele arată următorul lucru, că în ciuda faptului că există o multitudine de idei interesante, uh, Uh, acestea au fost um, adunate în versiunea actuală, într-un mod în care, în momentul în care termin de citit raportul, nu îți este foarte clar ce trebuie de făcut și cred că ar fi foarte benefic în termen de um, eforturi pe care le faceți pentru a contribui în mod pozitiv la uh, lipsa actuală de idei și de inițiative politice în Uniunea Europeană, dacă acest raport ar fi structurat în mod diferit, adică dacă ar fi niște idei și principii cheie uh, Uh, și mecanisme de monitorizare care să uh, fie scoase în evidență, oamenii să înțeleagă că asta trebuie de făcut și astfel asta vă va conferi și dumneavoastră Parlamentului um, posibilitatea de a uh, cere niște lucruri foarte clare celorlalte instituții și de a avea niște mecanisme de urmărire, de monitorizare. Într-adevăr, acest document trebuie să aibă un caracter politic, pentru că chiar acolo lipsește inițiativa. Înțeleg că mm, mandatul Comisiei pe criză este un mandat holistic. Se concentrează pe aspectele financiare, economice, sociale, etc. Și ar fi o idee bună dacă toate aceste trei uh, domenii ar fi uh, integrate. Și eforturile prin integrarea acestor aspecte economice și sociale, probabil că eforturile vor avea niște rezultate mai bune. Înțeleg că Comisia pe criză are autoritatea de a analiza și perspectiva pe termen scurt și perspectiva pe termen lung. Așa cum ați spus și dumneavoastră, da, criza actuală a fost creată de problema uh, subprime și de um, apoi a, a provocat o criză economică și socială, însă problemele în Europa existau de mai mult timp și, într-adevăr, costul imediat al crizei financiare a fost foarte mare, costul fiscal a fost foarte mare, dar problema pe termen mai lung este cea a proastei alocări a resurselor, care există deja de trei decenii, tocmai pentru că sistemul financiar nu și-a făcut treaba cum trebuie și um, sistemul de guvernanță economică care exista nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, uh, de unde problemele de șomaj, problemele structurale din Uniunea Europeană și cred că ar fi foarte util dacă acest raport nu s-ar referi numai la aspectele pe termen scurt, ce se întâmplă acum și ce trebuie să facem, ci și aspectele structurale pe termen lung din câte înțeleg, acest raport ar trebui să aibă niște mesaje politice cheie care să se adreseze um, um, instituțiilor paneuropene, Consiliului Comisiei Europene și celorlaltor comisii parlamentare, dar în același timp să fie și o sursă de idei, de politici, într-un moment în care majoritatea ministrilor de finanțe din Europa nu prea știu ce să facă. Dumneavoastră v-ați acordat timpul necesar, ați făcut eforturile, uh, eforturi susținute, ați organizat mai mult multe audieri tocmai pentru a afla ce trebuie făcut, pentru că mm, ar fi o, o idee foarte bună dacă împreună ați încerca să definiți și niște soluții pe termen lung. Și al patrulea aspect trebuie să înțelegeți că aveți și un rol de umplere a unor goluri, pentru că există alte comisii, Comisia Econ, alte instituții care fac alte lucruri deci care se specializează pe alte domenii, dar sunt unele domenii pe care nimeni nu le ia în considerare. Um, există niște instituții individuale care încearcă să se ocupă de asta ca noi, de exemplu, și alte think tank-uri, dar și instituțiile europene trebuie să preia aceste idei. De exemplu, în uh, Statele Unite există o comisie de criză care a organizat audieri și a încercat să vadă pe termen lung ce se întâmplă cu criza și să extragă niște învățăminte pentru a vedea cum să progreseze. Apoi o subcomisie a Senatului, uh, o subcomisie de anchetă care a organizat audierile cu uh, reprezentanții Goldman Sachs. Dar în Europa nu cred că s-a întâmplat așa ceva. Nu știu dacă au avut loc audieri, de exemplu, pentru Deutsche Bank. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat totuși și în Europa, ce s-a întâmplat cu pachetele de salvare a băncilor, ce s-a întâmplat cu acele probleme structurale. Nu, exi- nu există în prezent o adevărată dezbatere publică, așa cum se întâmplă în Statele Unite. Toată lumea știe că s-a făcut un raport pe marginea Goldman Sachs, dar nu cred că Deutsche Bank, de exemplu, are o soartă foarte diferită de Goldman Sachs și este important să nu uităm asta. Cred că aspectele macro sunt foarte importante. Suntem blocați într-un model economic în care există un anumit grad de mobilitate, există o mobilitate a capitalului, dar nu avem o coordonare fiscală, piața muncii este fragmentată și acest echilibru este instabil. Fie putem să ne întoarcem, să, de, să fim din nou niște state membre individuale sau putem să creăm o adevărată Uniune Europeană. Suntem undeva blocați la mijloc între cele două și Asta face ca situația să fie instabilă. Putem discuta despre uh, o coordonare fiscală întărită. Este o problemă structurală cheie. Trebuie să decidem, avem nevoie de o Europa mai puternică sau nu mai avem nevoie de Europa, pentru că uh, decizia ne aparține tuturor. Trebuie să alegem drumul pe care vrem să mergem. Principiul cheie al uh, Uniunii Monetare era că uh, va exista o convergență reală, dar știm că acest lucru nu s-a întâmplat, știm asta acum, din cauza diferențelor culturale, din cauza diferențelor structurale între economii, din cauza punctelor de plecare care erau diferite, foarte multe cauze. Și acum trebuie să uh, recunoaștem că avem niște economii naționale divergente în uh, Uniunea Europeană și în zona euro și că trebuie să răspundem următoarei întrebări. Ce putem face într-o astfel de situație instabilă? Mesajul meu general ar fi că trebuie să întărim um, spațiul de politică, pentru că pentru moment avem uh, o um, adăugare de crize separate, criza financiară, cri- problemele de reglementare, problemele sociale, problemele de ocupare. Și aceste lucruri nu pot fi uh, rezolvate la nivel, la nivel național. Uh, dacă ne uităm, uh, de exemplu, la instrumentele de politică care se adresează unei singure, mm, unui singur domeniu, uh, vedem foarte clar că acestea n-au niciun mm, sort de izmândă, pentru că e nevoie de instrumente de politică care să poată să răspundă multitudinii de probleme trebuie să învățăm foarte multe de la țările în curs de dezvoltare, pentru că până acum am avut o situație confortabilă în Europa, unde am uh, lăsat să ne scape din mână niște instrumente de politică de care dispuneam înainte, dar în plus au adăugat probleme de rezervă de credite, probleme de, probleme de lichidități și uh, trebuie să vedem care sunt instrumentele de politică monetară care continuă să fie utilizate în statele în curs de dezvoltare, ca în China, India, să vedem cum Uh, se, se utilizează acestea în crize mult mai grave și mult mai prelungite, uh, fie că e vorba de crize sociale, crize de, de, de a pieții muncii, crize, de, crize financiare care au fost mult mai grave și au durat mult mai mult timp decât uh, cele care ne confruntăm noi. Trebuie să vedem cum putem utiliza aceste instrumente de politică monetară într-un mod mai flexibil la nivel național, pe baze prudențiale și Trebuie să uh, utilizăm aceste instrumente pentru a răspunde nu numai provocărilor existente, ci și celor care, s-ar putea, uh, care ar putea apărea pe viitor. Acesta ar fi mesajul meu cheie. Okay. Acum, cum ar trebui să continuăm, uh, să, să continuăm aceste eforturi? Cred că trebuie să ne uităm la măsurile pe termen scurt. Um, trebuie să vedem, deci, instrumentele de politică care să ne ajute, nu trebuie să lăsăm zona euro să se destrame, trebuie să reducem la minimum um, consecințele sociale în termen de bunăstare socială și de șomaj. Uh, vă voi da numai câteva idei, acum restul le pot transmite în scris dacă doriți. Suntem într-un moment în care fluxurile de credit sunt o problemă. Știm că băncile uh, fac un mare profit, dar intră în compensare și în uh, plata dividendelor. Mm, un exemplu, dacă am avea un moratoriu pan-european privind uh, primele uh, și dividendele de la nivel bancar până în momentul în care uh, băncile vor avea din nou acel nivel de capitalizare care este necesar pentru a se evita orice riscuri. Ar dura 3-4 ani și astfel ne-am um, asigura că subvențiile pe care guvernele le acordă băncilor nu se duc în bani, în um, buzunarele persoanelor la nivel individual, ci alimentează mm, politica băncii respective. De asemenea, trebuie să uh, analizăm și posibilitățile de noi taxe, uh, taxe aplicate, de exemplu, industriilor poluante. Avem nevoie de mai multe venituri fiscale care să nu fie însă dăunătoare creșterii. Dacă am avea taxe pe uh, problemele externe economiei, deci taxe externe, uh, acest lucru ar fi uh, o idee foarte bună. Aceste lucruri, o parte din aceste lucruri pot fi rezolvate la nivel, Europa, la nivel național și o parte din aceste lucruri vor trebui făcute la nivel european. Și voi încheia într-un minut. Uh, există și niște măsuri pe termen mediu care trebuie implementate. Trebuie să ne asigurăm că reformele reglementare sunt, uh, respectă evoluția sistemului financiar și a economiei reale Problema este că în prezent toate actele legislative care sunt publicate au un pur ca caracter reactiv. Nimeni nu se întreabă de ce e nevoie, ce gen de sistem financiar va susține uh, acea creștere uh, durabilă pe care ne-o dorim în economiile noastre. Trebuie să ne uităm un pic uh, în urmă și să vedem cum trebuie să fie adaptat uh, cadrul reglementar. Uh, deci spuneam acele euroobligațiuni, spuneam uh, o nouă fiscalitate um, europeană. Uh, și singurul lucru pe care îl putem spune cu siguranță este că vor tot exista noi crize pe viitor și ar fi bine ca data viitoare să fim mai bine pregătiți. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Îi voi invita acum pe colegii prezenți să uh, deschidă dezbaterea. O să încep cu Pervanș. Pervanș este raportoarea și este normal să aibă primul cuvânt. Ca o informație pentru experți, am avut o discuție uh, la care domnul profesor De Angelis a și participat de altfel, o discuție cu membrii Comisiei CRIS, dar sigur că ați adus și dumneavoastră idei noi pentru grupul nostru și vă mulțumesc pentru ele și acum lansez discuția. Bucusi. Doamna Beres, Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, în activitatea parlamentară există și niște treburi mai ingrate și mai dificile și altele unde chiar avem impresia că nu suntem numai în niște bătălii politice și uneori chiar putem să încercăm să facem lucrurile să avanseze și o astfel de dezbatere în uh, jurul unui raport ca cel pe care îl avem astăzi este extrem de utilă și vă mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră. Uh, sigur, aplic o metodă foarte simplistă aici, între ghilimele, pentru că pur și simplu am notat uh, propunerile dumneavoastră și punctele la care doresc să reacționez, bineînțeles nu ca un expert, ci uh, aducând și eu o contribuție politică. Acum, ideea exprimată aici de a scoate mizele legate de uh, Uh, mediu și de distribuția veniturilor. Cred că uh, această criză nu a pus numai niște probleme tehnice. Poate că într-un mod mai provocator am uh, făcut o primă schiță a raportului și am pus acolo ca o cauză uh, esențială inegalitatea distribuirii veniturilor. Deci nu pot considera că aceasta este o consecință a crizei. Criza a agravat aceste fenomene de inegalitate a distribuției veniturilor, la fel cum uh, a, a avut criza din anii 30 uh, efecte în materie de redistribuire. Însă, dacă ne uităm în cauzele crizei și avem pe, l-am ascultat pe profesorul Atkinson care a vorbit exact despre acest lucru, ei bine, în cauzele în sine ale crizei, um, sigur că există inegalitatea distribuirii veniturilor, veniturilor și inegalitatea ă, taxei pe valoare adăugată, sigur că fac parte din ă, mobilitatea foarte scăzută a factorului capital, mobilitatea foarte scăzută a factorului locuri de muncă și nu aș putea să le văd ca uh, niște consecințe ale crizei, ci mai degrabă ca niște elemente care au declanșat criza. N-am înțeles, domnule Campos, dacă considerați că mecanismele instituționale sunt potrivite sau nu. Eu cred că există o dinamică aici, dar continui să cred că ceea ce numim triunghiul instituțional din punct de vedere al dinamicii europene are meritele sale. Și când uh, ascult uh, dezbaterile în curs în grupul de lucru prezidat de președintele Van Rompuy, uh, nu pot să nu fiu îngrijorată de un lucru. E o idee acolo că fie ar trebui să rămânem în modul de guvernanță actual al zonei euro și să întărim pactul de stabilitate, fie uh, ar trebui să încredințăm șefilor de state și de guverne misiunea de a pilota zona euro. Nu, propunerea pe care o fac eu în alineatul 153, care este o propunere de evoluție instituțională, este foarte importantă pentru mine pentru că reprezintă modul în care putem să spargem acest acces în care ne găsim încă de la trecerea la euro, cu ideea că se combină expertiza Comisiei și necesitatea de a lua în considerare în stadiul actual caracterul național al politicilor bugetare. Deși, și acum răspund uh, practic tuturor celor trei experți, eu sincer cred că din punct de vedere al funcționării Uniunii Economice și Monetare avem uh, de ales între trei strategii. Fie să considerăm că pactul de stabilitate este regula de disciplină de a, care are nevoie Uniunea Europeană și că până acum criteriile nu erau cele bune, au fost prost aplicate și acum trebuie întărite până când nu o să mai putem și că această strategie de disciplină într-o zi va permite marelui spațiu economic al zonei euro să fie competitiv, să fie puternic la nivel internațional. E clar că eu nu cred în asta, dar ar fi un scenariu posibil. Alt scenariu posibil ar fi să considerăm că o zonă monetară integrată trebuie să aibă un buget integrat, o fiscalitate integrată și că după modelul american ar trebui să avem un buget care să reprezinte 20% din produsul național brut. Sigur, și asta s-ar fi putut întâmpla la un moment dat, dar în orice caz nu pe termen mediu. Nu o să închidem ușa pentru această cale de posibilitate, dar să fim realiști, să nu cerem imposibilul pentru mâine dimineață, pentru că această cale nu cred că va fi pusă în aplicare foarte curând. Între cele două opțiuni, trebuie să ținem cont de ceea ce știm acum, și anume că diferențele de competitivitate sunt enorme și s-au agravat de la trecerea la moneda euro, că pactul de stabilitate nu permite rezolvarea acestor diferențe și că de altfel acesta este și spiritul raportului. Ideea ca fiecare să-și păstreze bucățica lui nu înseamnă că vom avea o guvernanță adevărată a zonei euro și că nu vom avea acea valoare adăugată de care avem nevoie. Domnule Campos, spuneți că uh, raportul se concentrează foarte mult pe dimensiunea europeană. Ei bine, chiar asta a fost uh, mandatul meu, aceasta a fost misiunea uh, noastră. Sigur că e o parte care ține de competența statelor membre, dar asta este specificitatea raportului în raport cu contribuțiile Comisiei care uh, țin cont foarte mult de ceea ce pot accepta statele membre și pe de altă parte mai avem și negocierile interguvernamentale, iar instituția noastră are rolul de a avea o adevărată viziune europeană, independent de ce poate face fiecare la nivel național. Nu mai știu exact Uh, cum era proverbul, dar dacă vrem să obținem ceva, cineva, toată lumea, uh, în ce trebuie să-și facă bucățica lui. Trebuie început de undeva. Și mă bucur că împărtășiți propunerea pe care am făcut-o eu în acest sens. Acum, la partea de salarii. Două aspecte. Nu propun o armonizare a salariului minim. Și, în primul rând, pentru că s-a făcut și o eroare de traducere, versiunea originală este versiunea în limba franceză, uh, și versiunea în franceză nu spune armonizarea wages, adică ă, nu, ă, își cer scuze, își cer scuze vorbitoarea, nu vorbește despre minimum wages, ci despre minimum income. Deci nu despre salarii minime, ci despre um, venituri minime. Și în al doilea rând, nu vorbesc despre armonizare, ci despre definirea în fiecare stat membru a unui venit minim, sigur în funcție de condițiile de la nivel local, de condițiile salariale, E vorba deci de o simplă definire a unor căi pentru fiecare țară <coughs> pentru stabilirea venitului minim. Acum, la partea de economii, sunt de acord cu dumneavoastră. E adevărat că în raport se vorbește foarte mult uh, din punctul de vedere american, pentru că sigur că uh, la scară globală a fost uh, foarte criticat acest lucru ca un, fiind unul din factorii declanșatori ai crizei, în timp ce în Uniunea Europeană uh, am avut uneori um, tendința să fim destul de um, um, toleranți față de această creștere a datoriilor um, individuale. Și spuneam asta și de dimineață, cu o dificultate destul de mare pentru uh, mulți dintre noi care voiau să condamne acele credite de tip revolving, care sunt niște um, mașini oribile care creează și acum, fac să, să se acumuleze datoriile dar n-am putut face asta pentru că se tot spunea că sunt creatoare de venituri și niște mecanisme creatoare de venituri și nu trebuie în niciun caz să le condamnăm. Și, într-adevăr, acest punct trebuie analizat îndeaproape, iar cultura economiilor la nivel individual uh, este important. importantă. Uh, ați vorbit despre corporate tax, domnule De Angelis. E clar că nu avem aceeași uh, părere în ceea ce privește taxele pe tranzacțiile financiare. Uh, sunt uh, propuneri în care eu cred. Acum, ați vorbit despre boicotarea Goldman Sachs. Vă mulțumesc că ați menționat asta. Este propunerea cea mai scurtă din raport și poate că vă face să zâmbi, sau vă face să zâmbiți sau poate vă surprinde, vă provoacă. Uh, Însă să știți că există o bază pentru această propunere. Ieri, Consiliul Regional al regiunii Île-de-France a decis să boicoteze orice bancă care are investiții în paradisele fiscale. Această abordare că nu este suficient să denunți niște uh, Um, devieri de la drumul drept, dar în plus în comportamentul legat de economii, de credite, trebuie să avem o etică în ceea ce privește operatorii pe care îi utilizăm, e bine, asta cred că este unul din învățămintele pe care trebuie să le extragem din această criză. Sigur că mm, prezența Goldman Sachs aici în, în această idee de boicotare este, nu este una nevinovată. Uh, Goldman Sachs reprezintă exemplul celei mai um, perfecte reușite în această activitate financiară. Cifra lor de afaceri este de două ori mai mare decât cifra de afaceri a următoarei băși de investiții din uh, clasament. Și printre factorii de declanșare a acestei crize, problema ridicată de Sonic Apur a detașării între mecanismele de finanțare și uh, nevoile reale ale economiei, e bine, putem, cred că să identificăm asta ca un element cheie al crizei și trebuie să ne punem întrebarea despre ce trebuie făcut cu aceste instituții care au, înca, care au uh, întruchipat la perfecție acest model de afaceri și am uh, vrut să arăt cu, să, să, să, să subliniez această decizie oficială a Consiliului Regional Île-de-France. Uh, în plus, știu că anumiți actori de pe piață privilegiază alte bănci de investiție, deci apelează la alte bănci de investiție decât Goldman Sachs. Deci dacă deja actorii de pe piață își pun întrebări, cred că și responsabilii politici ar trebui să facă același lucru. Acum, trebuie să ne întrebăm dacă ne dorim o guvernanță mondială sau nu. Nu spun că trebuie să avem un singur organism care să fie competent pentru toate și să fie un rege al lumii întregi. Mm, și de altfel este un subiect pe care în mandatul precedent l-am uh, analizat de aproape uh, împreună cu domnul președinte. Uh, dacă mă uit la standardele contabile, de, de contabilitate sau la comitetul de la Basel, standardele de contabilitate înseamnă, de fapt, autoreglementare cu autocontrol, pentru că s-a abuzat de un model de afaceri care a dus la inventarea unui grup de monitorizare care, de fapt, este un autocontrol. Și am avut o, o discuție cu domnul președinte, care atunci nu era de acord cu mine, și am uh, propus uh, ca, ca IUSCO să, fie, um, să depindă de femei, să fie subordonat femeii. Asta nu înseamnă că nu mai trebuie să existe, dar trebuie să vedem care este relaționarea? Cum facem ca fiecare să iasă din colțul lui? Cum facem ca aceste standarde de contabilitate să nu mai fie elaborate de auditorii înșiși, care nu țin cont de stabilitatea financiară? Pentru că una din lecțiile pe care trebuie să le învățăm din această criză este că în această complexitate crescută a mm, lumii, fiecare a lucrat uh, în colțișorul lui. Au făcut fie macro pe o parte, fie micro pe o parte, uitând că un standard de contabilitate nu înseamnă numai niște cifre, ci poate avea o dinamică economică și de implementare în spate și apoi în momentul în care criticați acea fair value, acea valoare corectă și importanța pe care o capătă această noțiune, ei bine, chiar auditorii înșiși în grupul lor închis de la IUSCO au inventat aceste lucruri și atunci trebuie să existe o interconectare a diferitelor preocupări pentru a obține un echilibru mai bun. Acum, la agențiile de rating, într-adevăr, raportul face niște propuneri destul de uh, clare. Uh, când în ultima legislatură am avut o dezbatere privind aceste agenții de credit, de rating, îmi cer scuze, ne-am întrebat dacă emit, dacă, se, dacă trebuie să fie niște note diferite, fie că e vorba de emisii de credit, fie că e vorba de produse financiare. Și pentru a evita conflictul de interese, ridic tocmai acest punct, întrebându-mă dacă n-ar trebui să inversăm acest model de afaceri și să nu mai avem o notare finanțată de emițător, ci o notă finanțată de investitor. Este o idee care nu e chiar nouă, dar uh, trebuie întărită. Și uitându-mă la lucrările omologilor noștri din Congres uh, și sigur că um, tocmai am citit uh, raportul unei audieri organizate de comisia prezentată domnul de Angelis, mai ales legată de Moody's, unde <laughs> sunt declarații foarte impresionante legate de uh, tri, de, de, de, de, de înșelăciuni, de, de moduri de a trișa și de acordarea acelor uh, note de triplu A. <coughs> și uh, astfel înțelegem că aceste agenții sunt un actor important în uh, această criză și trebuie privite îndeaproape. aproape. Mulțumesc pentru propunerile făcute. Nu am foarte multe observații de făcut uh, în legătură cu ce spunea domnul Capur. Într-adevăr, avem un mandat holistic, așa l-am și văzut. Uh, Acum, în ce privește acele mesaje cheie, am și o lista mea de mesaje cheie, știu cele care trebuie subliniate, dar asta nu se face printr-o rezoluție, este o întreagă muncă de comunicare pe care trebuie să o uh, întreprindem și sigur că asta va începe cu niște negocieri între noi pentru a ne asigura că mesajele cheie rămân acelea și apoi va trebui făcută activitatea de comunicare. În ce privește funcționarea Uniunii Economice și Monetare, cred că am răspuns deja răspundându-i domnului, răspunsându domnului Campos cu cele trei scenarii posibile care trebuie să ducă la această idee că fie vom avea mai mult, fie vom avea mai puțin, dar că status quo-ul nu mai este posibil. Și apoi, în ceea ce privește reglementările care trebuie să țină cont de nevoile economiei, bine, acesta este chiar mesajul uh, uh, susținut al, al uh, raportului meu, nu mai știu exact în ce alineat uh, uh, figurează, dar este spiritul în care am elaborat acea parte din raport. Vă mulțumesc foarte mult! Doamna Iaconsari. Vă mulțumim foarte mult, vă mulțumim pentru aceste prezentări foarte încărcate de informații. Sunteți de acord cu mine când spun că această criză este o criză a economiei, economiei ca știință. Un profesor de economie din Finlanda a s-a referit uh, la rezultatele unui sondaj realizat înainte de izbunirea crizei. Acest uh, sondaj arăta că cu cât studiază mai aprofundat studenții uh, știința aceasta a economiei, cu atât mai lipsiți de scrupule devin. Asta pentru că această știință se axează doar asupra unor cifre reci, concrete și asupra câștigului, profitului în sine. Credeți că ar trebui să schimbăm sistemul de învățământ, să punem pe programă mai mult filozofie, să punem accent pe valori, astfel încât toată lumea să poată fi capabilă a înțelege repercusiunile diferitelor politici. Uh, sugerez să-i dăm cuvântul colegului Burghezio și mai apoi uh, experții vor reveni asupra acestor remarci. Vă mulțumesc, domnule președinte, foarte scurt. Doresc să-i mulțumesc raportoarei uh, pentru acest aport al domniei sale, aport deosebit de concludent și suculent. De asemenea, vreau să le mulțumesc experților pentru prezentările lor. Poate că nu am înțeles unele lucruri. Poate că ceva s-a modificat între timp sau, din potriva, a fost clarificat. Însă dați-mi voie să mă refer la cele spuse de profesorul De Angelis. Această poveste cu zidul chinezesc. Uh, zidul uh, chinezesc în ceea ce privește diferențierea rolurilor. Uh, avem pe de o parte emitenții de produce, produse financiare și pe de altă parte clienți. Venderii mercati e Tentativa este aceea de a-i apăra și pe cei care au economii și pe cei care acționează pe piață și în acest raport apar o serie de puncte cheie, nu neapărat cele de neevitat. Eu cred că în discuția pe care o vom avea în continuare nu putem să nu pornim de la o hotărâre comună dacă se poate, o hotărâre comună în legătură cu instrumentele. Ceea ce s-a întâmplat se întâmplă în continuare, deoarece acest gen de bule sunt în continuare în plină expansiune, iar riscurile sunt dintre cele mai grave în continuare. Și nu putem să ne ă, derobăm acestei răspunderi. Trebuie ca acest raport să aibă o poziție precisă în legătură cu aceste subiecte și, de asemenea, în legătură cu propunere în legătură cu o modificare a rolului și a structurilor uh, agențiilor de rating care trebuie să uh, aibă și o anumită autoritate și din care să facă parte autoritățile. De aceea este foarte important din punctul meu de vedere că trebuie să schimbăm perspectiva, că trebuie să schimbăm abordarea noastră. Nu mai este nevoie de o abordare politică, de om politic și atât. Uh, și e nevoie de o implicare a autorităților independente, iar pentru viitorul economiei noastre și pentru viitorul societății noastre și în slujba cetățenilor noștri mai slabi, e important ca aceste autorități să fie cu adevărat independente. Și în sfârșit, și foarte, foarte pe scurt, o observație. Consider că trebuie în acest moment, în legătură cu propunerea care apare în raportul cu privire la participarea lucrătorilor, cred că trebuie să facem lumină în sat în legătură cu motivele din cauza cărora nu funcționează introducerea la nivel european a acestei reforme, lansarea acestei reforme, care este cu atât mai necesară cu cât acolo unde a fost realizată și făcută în mod corect, a demonstrat cât este de utilă și cât este de necesară în ceea ce privește cerințele unei democrații economice moderne. Thank you. Well, I do invite you to, uh... Vă invit, stimați experți, să, să le răspundeți celor trei colegi. În aceeași ordine, vă rog. Da, domnule, da, Helis, aveți 5 uh, sau chiar 6 minute la dispoziție. Vă mulțumesc. Câteva comentarii. Sunt de acord, trebuie să încercăm să rezolvăm problemele Uniunii Europene pornind de la instituțiile pe care le avem în momentul de față. Punem însă accent pe echilibrul de puteri echilibrul de puteri între Bruxelles și uh, capitalele naționale, echilibrul uh, ce trebuie să existe între instituțiile europene și parlamentele naționale. Este un echilibru care poate rezista pe termen mediu, așa cum arată el în momentul de față, dar nu, uh, nu este durabil. Iar experiențele cu care ne confruntăm în momentul de față ne arată lucrul acesta. Asta vroiam să vă spun, nu încercam să critic raportul, ci vreau să vă spun că uh, printre rândurile acestui, uh, acestui uh, raport se vede clar că avem nevoie de o împărțire a responsabilităților în ceea ce privește politicile fiscale. Într-adevăr, recunosc că am citit versiunea în engleză, prin urmare accept această observație a dumneavoastră, însă cu toate, în ceea ce privește veniturile și uh, minime și salariul minim. Însă, de asemenea, uh, veniturile minime au un efect asupra uh, contextului economiei reale. Trebuie să vă gândiți cu atenție la, la toate detaliile ce stau la baza acestui context să ținem uh, cont de faptul că valorile salariilor sunt uh, diferite din, uh, în fiecare stat în parte. Într-adevăr, economiile și rata economiilor este importantă, după cum și dumneavoastră spuneați. E o problemă dificilă, ceea de a clarifica această problemă a economiilor, însă tocmai pentru că este dificilă trebuie să încercăm să o rezolvăm. Revenind la problema educației, recunosc că am învățat, uh, am studiat economia um, pe parcursul aproape întregii mele vieți, dar cu toate acestea nu mă simt deloc lipsit de scrupule. E, e drept că am auzit această, acest reproș adeseori în țara mea, chiar și uh, la televizor se spunea că lipsa de scrupule a cauzat criza. Și adeseori am pus uh, accent pe acest fapt uh, și am primit o serie de uh, uh, e mail laudative. Deci încercam să accentuez și am accentuat, de fapt, faptul că filozofia nu mai este un, o materie studiată la școală în momentul de față pe când studiam eu economia, am avut uh, și un an de filosofie. În momentul de față, situația e cu totul alta. Filosofia a devenit o materie opțională sau uh, a dispărut total din programa școlară. Consider că filozofia reprezintă uh, o sursă de cunoștințe inepuizabile, esențială de-a dreptul. Nu aș spune că toți cei care studiază economia sunt lipsiți de scrupule. Eu sunt macroeconomist, predau și economia internațională. Am studenți de la management, de la finanțe și uh, de la gestiunea afacerilor. Am de-a face cu oameni total diferiți, chiar la vârsta de 19 ani. Deci există diferențe clare între aceste categorii de studenți. Uh, diferențe clare care pot fi uh, observate din întrebările pe care le adresează. Nu aș spune că unii <laughs> mai, sunt mai buni decât alții, ci spun doar că studenții, în funcție de linia pe care se axează, sunt diferiți. Matematica nu e o problemă aici. Matematica e o limbă, ca și pe engleza, franceza, portugheză. Problema e că nu e la fel de expresivă, poate și lirică, ca limbile în, uh, de genul engleza, portugheza, etc. Însă este o limbă riguroasă, nu putem comite erori folosind matematica, așadar n-am nimic împotriva matematicii atâta timp cât este folosită corect. Sistemele și modelele matematice te ajută. Nu înlocuiește necesitatea de a raționa asupra problemelor, ci te ajută să rezolvi problemele. Uh, iar uh, matematica îi ajută pe studenți să se axeze, să studieze modelele uh, ca și cum acestea ar fi realitatea. De fapt, modelele încearcă uh, să transpună într-o manieră conceptuală anumite situații uh, din realitate. Dar, cu toate acestea, sunt de acord Puțin mai uh, filosofie le-ar fi de folos uh, atât matematicienilor cât și economiștilor și chiar inginerilor. Mulțumesc! Înainte de toate, aș dori să răspund foarte pe scurt, deși nu e neapărat un răspuns, doamne Iaconsari. Pardon, mă iertați, nu știu dacă am zis bine. Deci, economiștii. Eu predau la facultate de economie și predau uh, drept comercial și întotdeauna le spun colegilor, dacă un doctor greșește o operație, plătește, deoarece este implicat într într proces de malpraxis. Dacă un avocat pierde o speță, în cel mai rău caz își pierde clientul administratorii companiilor, auditorii, dacă dau greș, trebuie să plătească o căruță de bani dacă acea companie dă faliment. Ați văzut vreodată un economist, ați pomenit vreun economist care să fie tras la răspundere dacă dă greș? Economiștii, acum cu tot respectul și cu toată prietenia pe care le por, n-au decât să zică, a, e, am greșit. Sau, și mai bine, poate că le-a dat bine lor acolo la calcul, dar cine știe ce s-a întâmplat în viață, Uh, asta este, uh, această ropisicana, că nu avem noi nicio vină. Deci, cu tot respectul pentru economiști, prezenți aici în față, se pot uh, săpăla ușor pe mâini. Acum, răspund doamnei Berez. Și îi mulțumesc pentru că în legătură cu toate chestiunile pe care le-am spus, toate observațiile pe care le-am făcut în legătură cu raportul dumneavoastră, repet, doamnă Beres, totuși sunt patru puncte din 217 Uh, cu care nu sunt de acord. Adică vă rog să nu vă supărați pe mine și răspunsul dumneavoastră nu m-a convins, însă voiam pur și simplu să specific ceva, să lămuresc ceva în legătură cu politica fiscală. Eu vorbeam de uniformitate fiscală nu în legătură cu veniturile minime, ci pur și simplu mă refeream la acea corporate tax, la acele impozite pe veniturile companiilor și în mod deosebit în legătură cu impozitele asupra veniturilor de capital. Pentru că dacă Franța, Luxemburg, Belgia, Italia și alte țări, dacă intră în concurență și din acest punct de vedere pentru a atrage capital, pentru a atrage sume mai mari, Vă rog să-mi ziceți și mie cum mai facem noi în Europeană, unde mai e Uniunea Europeană. Deci, din acest punct de vedere, Uniunea Europeană trebuie să acționeze fie, pardon de expresie, prin constrângere sau prin alte mijloace, astfel încât aceleași venituri să fie tratate în mod analog, pentru că dacă nu, unde mai este egalitatea de tratament în rândul cetățenilor și unde mai este libertatea de circulație a persoanelor și a capitalelor și de înființare a companiilor. Și atât. Domnule Borghețiu, ceea ce privește conflictele de interese, mă gândesc că am zis cam totul, ba chiar și ce nu se putea spune. Îmi dau seama că dacă dorim să aplicăm principiile despre care am vorbit, atunci o să vină peste noi lobby-ul uh, foarte puternic de altfel din lumea bancară și acum aia aruncăm și noi o piatră în lac și vedem ce o să se întâmple pe termen lung, pentru că altfel nu știu să se întâmple. În ceea ce privește participarea, un lucru aș avea de zis, pentru că am vrut să mărginesc un pic uh, intervenția, poate că nu s-a înțeles foarte clar. Să luăm Germania, spre exemplu care după războiul din 1945 a fost distrusă ca țară, ca de altfel și Italia. Dacă Germania a fost în stare să se ridice din nou și să ajungă puterea economică pe care o cunoaștem astăzi, acest lucru se datorează în esență faptului că a reușit să îmbine capitalul și munca și uh, a făcut acest lucru pentru, prin uh, fuziune și prin convergență, pentru că părțile nu se bat cap în cap. A asigurat acest dialog între muncă și capital. Deci, acest lucru nu se poate face decât prin autoritatea politică și firește de către legiuitor. Așadar, faptul că s-a creat această obligativitate de a asigura un dialog o, între capital și forța de, de muncă, și aici sunt de acord cu uh, deputatul din circunscripția mea, cu domnul Coferati, uh, capitalul și forța de muncă nu se bat cap în cap, trebuie să fie în dialog și locul potrivit ca să se afle dialog este exact în Consiliul de Administrație ale companiilor, înainte de toate. Firește că după aia mai sunt și altele, mă rog, există instanțe unde se negociază contractele colective de muncă, dar în interiorul companiei locul potrivit este un Consei de Surveillance, un Aufsichtsrat, un uh, și așa mai departe, deci un organism care să asigure supravegherea la nivel în rat. Deci nu acolo unde, mă rog, se, se pun în aplicare, se execută ordine, ci acolo unde se stabilește direcția. Dacă nu se întâmplă acest lucru și dacă asta este, uh, ne batem cap în cap, cine n-a plătit până acum nu o să plătească nici de acum încolo. Mulțumesc. le Capua? Studied economics, but I sometimes N-am da, studiat uh, economia, dar uh, uneori predau economia. Dați-mi voie să pun accent pe câteva aspecte importante. În uh, timpul educației, până să ajungi la masterat sau doctorat, trebuie să fii internalizat deja toate uh, Uh, cunoștințele legate de economie pe care le-ai acumulat în timpul anilor. Trebuie să ți le însușești pe toate acestea <coughs> pentru că doar astfel vei putea uh, să uh, construiești modelele economice pe care meseria ți le cere. Așadar, trebuie să petreci mult timp studiind practic aceste uh, modele care, după părerea mea, nu prea au mare lucru cu realitate, mare lucru de a face cu realitatea, așa încât la un moment dat, în momentul în care ți se cere să ieși din aceste modele, cu greu o mai poți face. Îmi cer scuze economiștilor dacă îi jignesc. Uh, în orice caz, filozofia mi se pare un, uh, un, o materie care e necesară pentru uh, dezvoltarea intelectuală a economiștilor. Vedem asta în timpul, în ceea ce privește educația viitorilor politicieni sau celor experți în științe politice. Când vine vorba de modelele financiare, modelele uh, monetare, după cum spunea Keynes, la un moment dat uh, trebuie să uh, fii conștient de faptul că nu poți uh, atinge perfecțiunea, niciodată nu, nu poți veni cu viziunea perfectă. E preferabil să nu te înșeli prea tare. În momentul de față, însă, toate reglementările noastre nu prea au nimic de a face cu uh, sectorul nostru financiar. Modelele pe care uh, studenții le studiază nu au nimic de a face cu uh, sistemul european pentru că haideți să ne uităm la modelele pe care le studiază, pentru că aceste studie, modele ne vor arăta faptul că practic nu se prea axează pe criză. Dacă aceste modele studiate ar fi uh, într-adevăr corecte, astăzi nu ne-am afla în criza cu care ne af- uh, în care ne aflăm. Din păcate, uh, știința aceasta a economiei cu, cu siguranță ne va bântui și în, în viitor. Să trecem la Goldman Sachs. Am fost uh, consultant uh, al guvernului uh, norvegian. În momentul în care discutam uh, problema uh, fluxurilor de numerar ilicite și de asemenea problema paradisurilor fiscale, au existat o serie de membri ai consiliilor locale care spuneau că vor pune, vor boicota companiile în cadrul licitațiilor publice Uh, care au vreo legătură cu vreun paradis fiscal. Același lucru îl faceți și dumneavoastră cu Goldman Sachs acum. Uh, dar uh, problema e că toate băncile care sunt uh, uh, partea vreunui, vreunei spețe, toate băncile care, vor, care au înregistrat plângeri, etc., ar putea intra în această tipologie pe care o, produce, o propuneți dumneavoastră. Problema e că ar trebui să avem un, niște criterii stabile pentru excluderea anumitor bănci. Uh, nu putem neapărat să acuzăm uh, Goldman Sachs acum. Nu, nu acesta este banca care a dus la, la generarea crizei uh, cu care ne confruntăm. Pur și simplu am, a fost o întâmplare. Dacă poate lucrurile ar fi fost puțin altfel, Goldman Sachs ar fi rămas profitabilă, Lehman Brothers nu s-ar fi uh, nu s-ar fi prăbușit. În orice caz, în momentul de față trebuie să înțelegem faptul că da, băncile sunt total diferite, Uh, Goldman Sachs a, uh, a, și-a întrerupt anumite activități în momentul potrivit și tocmai de aceea a supraviețuit. În orice caz, ideea este uh, că nu ar trebui să generalizăm pentru că să nu uh, demonizăm toate băncile pentru că s-ar putea ca multe dintre băncile uh, uh, europene să se dovedească a nu fi cu nimic mai bune decât băncile americane. Sunt la fel de complexe, chiar dacă nu par. În Statele Unite, în momentul de față, se vorbește despre conflictele de interese de la Goldman Sachs, despre conflicte de interese și alte probleme. Oamenii își dau seama cât de important este lobby-ul acum. În Europa, însă, discuțiile acestea se poartă în spatele ușilor închise. Nu există probleme, eh, dezbateri corecte și publice cu privire la dimensiunile eh, băncilor, la băncile care sunt prea mari mari pentru a eșua. În, în Statele Unite ale Americii, să ținem uh, cont de faptul că aportul băncilor la PIB este mult mai mic decât în Europa sau să vedem Islanda, spre exemplu. Așadar, în momentul în care întregul sector uh, bancar american s-ar prăbușit, asta nu ar avea, mă rog, un efect dezastros, să zicem, asupra economiei uh, americane. În Europa, situația ar fi cu totul alta. Uh, să trecem la uh, regulile de contabilitate, foarte importante pentru stabilitatea uh, financiară, uh, care sunt, acestea sunt uh, scrise practic de, de firme care sunt uh, compuse din reprezentanți ai tuturor companiilor care vor urma să aplice aceste reguli. Prin urmare, eu consider că aici este un uh, conflict de interese și ar trebui să avem uh, să implementăm un fel de regulator supranațional uh, și acest conflict de interese ar trebui să de- dispare. În ceea ce privește inegalitatea distribuției veniturilor, legătura din raport ar trebui să fie mai bine subliniate. Există două tipuri de oameni în societate. Oamenii care obțin majoritatea veniturilor din salarii, pe de o parte, și ceilalți care își primesc, uh, își câștigă veniturile din uh, acțiuni, din active pe care le dețin. În cazul uh, distribuției inegale, observăm faptul că prețul activelor a fost cres, a crescut din pricina lipsei lichidităților. Așadar, oamenii care nu au active uh, Uh, sunt uh, clar dezavantajați în, uh, în comparație cu cei care dețin active. Ne dăm seama că fiecare persoană va cheltui vreo 95 de dolari din fiecare 100 de dolari pe care îi încasează. Și acum mă refer la oamenii care trăiesc din salariu. Când vine vorba de oamenii care își obțin veniturile din active, ei vor cheltui mult mai puțin bani. Și asta generează, la o, generează o scădere a consumului, a cererii la nivel național. Dacă ne-am trezit într-o lume în care uh, bunăstarea ar fi mai echitabil distribuită, atunci cu siguranță am avea o creștere a uh, cererii la nivel național. Bine, nu e modelul perfect, recunosc, sau poate că totuși, haideți să-l, să-l recomandăm, să optăm pentru o mai eh, echitabilă distribuție. Dar să ne concentrăm asupra două puncte. Eh, ne-am făcut griji legate de inegalitatea distribuției, tocmai pornind de la eh, ideea echității. Nouă ne pasă de echitate. Însă mai există și un al doilea element, lipsa cererii agregate. În momentul de față a apărut din pricina crizei un motiv pentru uh, combaterea acestei inechități, pentru că uh, lipsa de echitate duce la creșterea uh, valorilor activelor, o creștere supradimensionată care duce uh, la rândul său la criză. Așadar, avem acum trei motive pentru a combate uh, această inegalitate. Uh, Dați-mi voie să închei vorbindu-vă despre zidurile chinezești și conflictul de interese. Zidurile chinezești nu funcționează. Avem oameni care uh, lucrează la etaje diferite. Dacă ar uh, discuta uh, unii cu ceilalți dacă discută unii cu ceilalți uh, își dau seama că și-ar putea crește veniturile cu 20%. O fac asta în momentul în care veniturile sunt, uh, sunt uh, garantate a, cresca, a crește. Am lucrat la Lehman Brothers uh, pentru o oarecare perioadă de timp și am văzut acolo cum tocmai din pricina acestei idei și a atractivității profitului crescut, multe dintre zidurile chinezești au dispărut. În uh, Europa am văzut că depozitele micilor contribuabili au fost folosite de către bănci pentru a, se, a realiza o serie de investiții riscant, riscante. Noi am depus banii la bancă sperând că, ca bancherii să aibă grijă de banii noștri, însă ei nu au fost responsabili. Și tocmai de aceea avem nevoie de o potențială separare a diferitelor tipuri de activități ale băncilor. Bine, dar această uh, dezbatere uh, deocamdată nu este purtată în Europa, spre deosebire de dezbaterea în curs deja în Statele Unite ale Americii ar trebui să ne gândim și la efectele uh, pe care acest lucru l-ar putea avea asupra diversității. Niște bănci mici, spre exemplu, s-ar confrunta cu o problemă. Băncile mici de obicei sunt uh, expuse unor factori de risc mai ridicați Uh, ridicați din economia locală. Spre exemplu, dacă o, o fabrică dintr-un oraș mic se închide și majoritatea clienților băncii sunt muncitori acolo, bineînțeles că banca pierde. Dar vedem că și situația băncilor mai mari este una problematică pentru că ele fac subiectul riscului sis, uh, sistemic. Uh, siguranța se băncilor uh, se înregistrează în cazul băncilor de dimensiuni medii. Acestea sunt prezente pe, în câteva locații, însă nu sunt prezente pe o mulțime de piețe la nivel mondial. Și uh, cred că analiza acestor tipuri de bănci trebuie să o facem în profunzime. Și acum să trecem la rata de risc uh, versus profit. Știm că dacă am uh, uh, angaja un asasin, cineva ar fi dispus să ucidă o persoană pentru 100.000 de dolari, hai să zicem. Oamenii fac lucruri îngrozitoare pentru sume relativ mici de bani. Dacă există un potențial ca, uh, potențialul ca un comportament reprobabil să fie răsplătit, atunci, cu siguranță, uh, există vreo persoană, o persoană cel puțin, care este dispusă pentru bani să uh, com- comită acel, uh, acea infracțiune, o infracțiune spre, spre exemplu. Vedem același lucru în cazul uh, medicilor stomatologi, în cazul uh, inginerilor, în cazul uh, bancherilor. E clar că bancherii sunt dispuși să riște atâta timp cât efortul lor este minim, își joacă nu banii lor, ci joacă banii clienților, dar în același timp profitul pe care l-ar putea încasa ei este uh, net superior. Așadar, relația dintre performanță și uh, responsabilitate este una foarte uh, nuanțată, iar toate uh, deciziile cu privire la, uh, la prime ar trebui să fie discutate pornind de la această, uh, această conștientizare. Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Vă mulțumesc pentru toate aceste comentarii, pentru toate întrebările, pentru toate, toate uh, ideile foarte importante pe care mi le-ați transmis. Câteva întrebări din partea mea acum. Nimeni nu are nimic împotriva modelelor. Modelele sunt un instrument util, însă în momentul în care modelele devin baza uh, procedurii și devin de sine stătătoare, generând chiar unde se seismice, după cum am văzut uh, de curând, uh, în uh, cazul uh, unor uh, modele care se autodistrug în momentul în care ajung la un anumit, la un anumit model și în același timp când mă gândesc la Keynes și la alți economiști, îmi dau seama că um, aceștia s-au exprimat într-o, într-un limbaj foarte simplist, fără să folosească cine știe ce modele matematice. Modele matematice pe care până și studenții care au studiat economia nu și le mai amintesc la 5 ani după absolvire. În ceea ce privește cele spuse de domnul de Angelis, taxa financiară, e drept că aceasta este inclusă în uh, costuri, însă, la finele zilei, uh, consumatorul plătește totul, nu? Clienții băncii sunt cei care uh, um, plătesc. Când vorbim însă despre o taxă pe tra- tranzacție, aceasta este atât de scăzută uh, 0,0 și ceva de uh, procente, este o sumă infimă comparată cu suma pe care, cu procentul pe care îl percepe ca taxă banca în sine. Avem 0,5%, 0,4%, etc., în, funcție de, de bănci. Prin urmare, această taxă pe tranzacție este individual privită, foarte, foarte mică, însă odată cumulate toate aceste taxe, obținem un fond foarte important. Acum, în ceea ce privește cele spuse de domnul Capur, uh, când vine vorba de distribuția veniturilor, dați-mi voie să citez un ex- exemplu din uh, statul meu. Avem acolo landuri, landuri care au uh, un deficit, uh, landuri care, care au o uh, o situație mult mai bună și ce se întâmplă, uh, statele bogate le subvenționează pe cele slabe. Din fericire, din nefericire, Uh, statele, uh, landurile sărace, nu, în ciuda faptului că au su, uh, fost subvenționate ani și ani în șir, nu și-au revenit, nu și-au îmbunătățit situația, pentru că nu există stimulente pentru îmbunătățirea situației lor. Prin urmare, aceasta nu este o bază a unei economii durabile. Domnule Cabur, spuneați că avem nevoie de mai multe venituri fiscale, da? O idee foarte bună. Însă, Pornind de la exemplul statului meu, constat faptul că de 30 de ani încoace, excepție făcând ultimii ani de criză, avem uh, permanent venituri mai mari fiscale. Însă, în ciuda faptului că veniturile statului cresc, uh, cheltuielile uh, statului întotdeauna depășesc veniturile veșnic am găsit o taxă, fie pe benzină, fie ecologică, etc., care să aducă mai multe venituri la stat, <coughs> însă, în același timp, am găsit și surse spre care să redirecționăm aceste venituri obținute, pe care n-am reușit să economisim deloc. Și acum trec la întrebări. Mai întâi de toate, vă rog, pe fiecare în parte, să prezentați trei mesaje cheie legate de criză. A doua întrebare. Credeți că în cazul Comitetului Basel și uh, reuniunii G20, care permanent uh, creează recomandări, recomandări, uh, accentuez lucrul acesta, nu produc decizii obligatorii, așadar considerați că recomandările acestor organizații ar trebui să devină la un moment dat uh, uh, obligatorii și, în al treilea rând, agențiile de rating întotdeauna spun că fac un aviz, predau un, un aviz, nimic mai mult. Oare n-ar trebui și în acest caz să mergem mai departe și să spunem că agențiile de rating trebuie să-și asume responsabilitatea pentru ceea ce uh, spun, pentru că să ținem cont de faptul că avizele lor uh, stau la baza unor decizii foarte importante. Okay. Um, you mind if I go just back a little bit? I, I, Dați-mi voie să revin un pic uh, la un exemplu. În legătură cu distribuția, repartizarea veniturilor și creșterea pe termen lung. Mă gândesc că dacă vorbim de repartizarea acestor venituri prin repartizarea veniturilor va crește consumul, ceea ce va stimula creșterea și anul acesta și anul viitor, dar nu va crea creștere pentru că acest lucru ține foarte mult de partea de... Nu, creștere a cererii, pentru că acest lucru are legătură cu cererea ofertei. O creștere a consumului înseamnă o scădere a ratei de economisire. Și asta este, de fapt, una dintre problemele pe care le-am semnalat ca un fenomen pe termen lung deci într-adevăr nu putem face o astfel de repartizare, o redistribuire a profitului peste noapte. Acest lucru sigur că ar influența creșterea pe termen scurt, dar nu ar crea o tendință de creștere. Cât privește simulările matematice, pentru că vorbim de tot felul de astfel de modele, de cele mai multe ori modele economice sunt modele financiare. De cele mai multe ori să zicem că sunt în regulă, dar ce sens are să facem simulări matematice? Întrebarea este ce facem cu aceste modele. Am lucrat în mai multe instituții, bănci centrale și am fost, de fapt, în vizită și am întrebat uh, care o fi dobânda, să zicem, și mi-au zis 2,3. Păi nu are cum să fie 2,3. Păi da, așa rezultă din calcule. Acesta nu este un răspuns bun, pentru că modelul trebuie să ajute să raționalizezi lucrurile, să le explici dacă ce faci? Dacă îți dă o prostie la sfârșit acel model, înseamnă că modelul e greșit cu totul. Acel model este, de fapt, un instrument care să ne ajute. Nu este un substitut de gândire. Nu interrupt you, voie să intervin pentru că dacă vă întoarceți la lineatul 114, o să că în engleză, acolo nu este atacat modelul, este atacat modul în care a fost folosit acel model. Deci, asta sună și noastră, nu? I, I, when I was talking now about mathematical magic... Ajungeam la modele matematice, însă dacă în loc de matematic pui modele de finanțe, atunci sigur că sunt de acord într-o mai mare măsură și răspund într-o mai mare măsură și dumneavoastră. Deci, problema e, ține de finanțe până la urmă. Modelele matematice sunt seducătoare și oamenii se lasă păcăliți și ei cred că acele simulări reprezintă realitatea. Și când se apucă să evalueze riscurile de 7,2, acela nu este un risc, e o măsurătoare brută a riscului. Firește că dacă le dă 1,7, cealaltă îți dă 7,2, diferență cam mare între cele două, dar între cele două valori de active. Dar totuși este o măsurătoare brută a riscului și trebuie să uh, vedem lucrurile în amănunt. Taxa Tobin, impozitul Tobin, e o idee excelentă pentru că nu produce niciun fel de efecte asupra tranzacțiilor pe termen lung. Dacă facem o tranzacție și apoi deplasăm capitalul într-o țară într-alta, nu are nicio importanță, până la urmă ajungem la zero, dar dacă facem acest lucru odată la oră, firește că acest lucru este costă foarte mulți bani. Deci sunt penalizate astfel tranzacțiile pe termen scurt și nu sancționează deplasarea pe termen lung a capitalului și a resurselor financiare. Deci o idee foarte bună. Cei din domeniul financiar îmi spun că e foarte greu, dacă nu chiar imposibil, să pui în aplicare astfel de taxe. Însă n-am de gând să răspund pentru că nu sunt finanțist, dar toată lumea știe că această taxă Tobin, acest impozit Tobin pe tranzacții financiare este o idee extraordinară și probabil că ar, așa cum a spus și uh, Tobin, mai mă blochează un pic, uh, mai urnește un pic să mai blochează tot anul ăsta fals din lumea financiară. Dacă vorbim despre agenții, vorbim de rating și așa mai departe, el trebuie să dea și o explicație pentru ceea ce notează acolo. Nu poate să scrie două rânduri, două vorbe. Ultima retrogradare a notei pentru Portugalia din, de la Standard Poor's a fost justificată printr-un rând și nu era nicio noutate acolo față de ceea ce făcuseră cu șase luni înainte sau cu un an înainte. Pur și simplu, pur și simplu s-au speriat când au văzut ce se întâmplă cu piața. Piața evolua în direcția greșită, sigur că unor pe bună dreptă dacă nu așa că li s-a năzărit, dar nu era o justificare acolo. Dacă trebuie să dai o explicație completă atunci probabil că ești mult mai atent când pui anumite note, când uh, retrogradezi sau din potriva avansezi ratingul unei țări sau ratingul în general. Ar mai fi un lucru, spre exemplu, dacă introduci regulamente astfel încât să nu se schimbe nota unei țări, calificativul unei țări mai des deodată pe an. Trebuie să ai și mai multă grijă și în sus și în jos. Pentru că știu că trebuie să respecte timp de un an de zile acea, acel calificativ și ar fi și mai atenți să nu, pur și simplu să nu se ducă grămadă după ceea ce e la modă pe pițele financiare. Există multe regulamente de acest gen mărunte care ar putea spori credibilitatea agențiilor de rating și firește există și conflicte majore de interese între agențiile de rating și bănci, care, mă rog, băncile angajează agențiile de rating ca să le evalueze și așa mai departe. Bun, probabil că e destul de greu să soluționăm această problemă, să-i dăm de cap, dar mă gândesc că ori exista deja ceva idei în legătură cu acest subiect. Cam atât, mulțumesc. Dunque, sui modelli. Ceea ce privește modelele econometrice, deci economico-matematice, din păcate nu sunt eu persoana potrivită care să vă răspundă. Cred că are dreptate doamna Beres când spune că modelul în sine este neutru, trebuie să vedem cum este el folosit și să vedem care sunt efectele, care sunt consecințele care decurg din model. Dați-mi voie să vă explic ce am vrut să zic. Pentru că am constatat că în bănci modelele au luat locul experienței unor bancheri care sunt în acest domeniu de 30 de ani și care totuși au o capacitate de judecată care de cele mai multe ori este mai bună decât cea a simulărilor, însă această judecată, această capacitate lor de evaluare nu mai este folosită, ci pur și simplu se mărginesc la folosi acele modele. Sunt de acord cu dumneavoastră în sensul că evaluările care depind de experiență sunt uh, mai ușor de modificat față de cele care sunt generate de modelele care sunt de ce mai multe ori rigide, bătute în cuie. Deci sunt de acord cu dumneavoastră. Mai zic o dată, aceste modele sunt de fapt niște construcții conceptuale care, dacă nu sunt modificate de prea multe ori, pot să ducă la o reprezentare a realității distorsionată. Și de aici încolo, ca să fiu sincer, nu sunt eu persoana cea mai potrivită, spre deosebire de colegii mei, să îmi dau cu părere. Cât privește redistribuirea veniturilor, în momentul actual, această sarcină este a statului. Redistribuirea veniturilor uh, vine dintr-o politică fiscală, în esență. Ori statele membre ale Uniunii Europene vor ajunge la un acord pentru a, a uh, returna Uniunii Europene o serie de decizii, măcar cele strategice în materie de politică fiscală, uh, cele la care mă refeream ceva mai devreme, și anume impozitele asupra veniturilor companiilor și asupra uh, veniturilor de capital. Măcar astea, măcar din acest punct de vedere ar trebui să reflectăm și ar trebui ori noi la nivel de parlamente naționale să uh, ne dăm cu părerea și nu putem decât să sperăm că până la urmă parlamentele naționale vor ști să ia măsurile potrivite. În ceea ce privește agențiile de rating, dumneavoastră spuneți că ele se ascultă ascundă sub această replică, a, ah, noi nu emitem decât anumite păreri care de fapt nu sunt producătoare, care nu duc la niciun fel de răspundere. Așa o fi, dar um, haideți să mergem, să vedem lucrurile mai în profunzime. Aceste agenții de rating, de fapt, îndeplinesc o sarcină foarte importantă pentru piețe. Dacă ne raportăm la o politică de protecție a, econom- a celor care au economie, a celor care fac investiții, care sunt interesele care le slujesc companiile de rating? Cine le plătește? Cine plătește aceste agenții de rating? Agenții de rating, urmă, sunt și ele niște firme, nu ca orice altă firmă în sectorul financiar. De unde vin veniturile lor? De unde își iau banii? Și Asigur că astfel își plătesc salariile angajaților și așa mai departe. E vorba de modele pe care le cumpără sistemele specializate, sisteme informatice. Însă, de unde vin banilor? De unde le vin veniturile? Atenție mare, agențiile de rating în acest moment nu sunt ca autoritățile din domeniul bursier care sunt plătite de companiile care sunt listate la bursă pentru că prestează un serviciu important pentru uh, îndeplinirea, pentru că activitatea de pe bursă și de pe piețele financiare să se poată derula. Nu. Sunt plătite de bănci aceste agenții și de multe ori în veniturile, din veniturile acestora, de multe ori există venituri care de fapt se bat cap în cap cu activitatea de rating. Cu alte cuvinte, sunt, până la urmă, ele duc și fac, emit produse financiare. Cum de sunt ele consultate tocmai în ceea ce privește emiterea de instrumente financiare, după care ele se apucă și notează acele produse? Aici este o problemă imensă de conflict de interese, pentru că în funcție de activitatea de emitere care are la bază sau care urmărește, să spunem, interesul final investitorului, eu mi-aș dori, la mă rog, e un punct de vedere, mai mult nu, Văd însă că în raportul doamnei Beres aceasta este direcția sugerată. Până mi-aș dori ca acest rating, acest uh, calificativ să fie dat numai de o instituție care, într-un fel sau altul, să aibă un caracter public. După care, încă o dată, mai trebuie să facem o diferență. Cui dăm note, cui dăm aceste calificative? Aceste calificative se dau unor produse financiare, unor instrumente financiare, care sunt sau ar putea fi ori publice, ori private și să mai dau calificative emitenților de instrumente financiare, care sunt companii, întreprinderi sau state. Și este evident că dacă avem de-a face cu bănci centrale din anumite țări, nu putem să dăm calificative în același timp și produselor emise de stat și statului în sine. Probabil că aici ar fi nevoie de o competență exclusivă a Băncii Central Europene, în vreme ce, pe de altă parte, din punct de vedere, băncile argentine de n-au decât să dea calificative liniștite acelor produse sau acelor emiteți care sunt, de fapt, niște agenți economice atât care funcționează pe piața financiară. Noastră trebuie să înțelegeți de că este nevoie de o analiză mai profundă, însă, în general, aceasta este ideea. Să existe totuși un caracter public sau, în orice caz, un control public asupra acestei activități de acordare de calificative. Let me start with your Permiteți-mi să încep cu ultima întrebare. Care sunt mesajele cheie pe care le-aș sugera? În loc de trei, eu o să îmi permit să sugerez patru. Cred că primul, <coughs> întorcându-mă la ceea ce spuneam, ar fi că numărul de provocări cu care se confruntă statele membre la nivel individual și la nivel european uh, este mai mare decât instrumentele de politică disponibile și primul mesaj ar trebui să fie, sau prima sugestie a acestui raport ar trebui să fie o necesitate explicită de a se pune accentul pe extinderea instrumentelor de politică. Avem nevoie de noi instrumente care, de exemplu, ar putea fi um, băncile centrale la nivel, la nivel um, național în zona euro care să aibă această aceste rezerve de credite. Asta ar fi prima sugestie. A doua, discuția privind criza s-a axat în mod excesiv pe reglementarea piețelor financiare. Însă finanțele sunt ca și apa, curg acolo când este uh, ceva abrupt. Uh, dacă e un munte, un deal și deci vor curge din vârful muntelui spre mare. Uh, la fel se întâmplă așadar și cu finanțele, și cu prof- dar profiturile sunt uh, determinate numai parțial de reglementare. Reglementările spun ce poți să faci și ce nu poți să faci, dar dincolo de asta profitul este suferă sau este afectat foarte mult, îmi cer scuze, de uh, regimul din țara respectivă, regimul fiscal, de exemplu, taxele pe venituri. Uh, dacă se decide să nu se pună taxe pe investițiile pe termen, pe tranzacțiile pe termen lung, da, probabil că așa capitalul poate fi dezvoltat. Și apoi, politica monetară, în definiția mea, ar trebui să includă niște instrumente prudențiale, rezerve de credit, deci nu numai ratele dobânzilor. Deci, uh, Comisia trebuie să se gândească uh, la sistemul pe care îl putem avea care să um, integreze aceste trei aspecte, reglementările, deci ar fi ca și când am construit un spațiu în care apele finanțelor să poată să curgă uh, nestingherite, asta să fie economia reală și apoi avem nevoie de o combinare a unor politici inteligente, reglementare și monetare și economice care să um, lucreze împreună. Și al treilea mesaj important um, este că suntem pregătiți pentru succese, pentru uh, momente în care lucrurile merg lin de la sine, când toată lumea este mulțumită. Însă nu avem uh, o suficientă capacitate de pregătire în caz de criză, atât la nivel individual cât și la nivel uh, european. Deci o pregătire mai atentă a situațiilor de urgență, a situațiilor de criză, pentru că așa cum le cerem băncilor să um, ia în considerare uh, posibilele eșecuri și posibilele um, Uh, situații de, de, de criză să aibă niște capitale tampon, la fel trebuie și la nivel european, poate uh, sub conducerea Comisiei sau sub conducerea unui organism independent, dar și la nivel uh, de state membre avem nevoie de mai multe planuri de criză. Trebuie să ne gândim mai serios la unde vrem să, încotro ne îndreptăm, unde vrem să ajungem și aici dezbaterea lipsește. Vorbim numai despre ce n-a mers bine și cum putem să peticim lucrurile, dar trebuie să ne uităm și la niște soluții uh, holistice. Și acum, întorcându-mă la puncte mai specifice, permiteți-mi să spun câteva, despre, câteva lucruri despre taxele pe tranzacțiile financiare. Um, am avut o declarație în fața Bundestagului acum câteva zile și spuneam că trebuie să ne gândim la taxele pe, tranzacția, pe tranzacțiile financiare, nu ca niște taxe unice, ca niște eh, diferite uh, rate care se aplică uh, unor tranzacții diferite, de exemplu o taxă pe obligațiuni sau o taxă pe uh, piața bursieră ar trebui să fie diferite. Eh, Brazilia și India au utilizat informațiile generate de taxele um, pe tranzacțiile financiare pentru a uh, reduce evaziunea fiscală și suntem cu toții de acord că este necesar să reducem uh, evaziunea fiscală uh, pentru că este o soluție pentru creșterea veniturilor fiscale și nu avem suficiente informații despre tranzacțiile care au loc. Iată un instrument util, suplimentar. În al doilea rând, vrem să ne asigurăm că uh, de, de ce se întâmplă? Uh, tranzacțiile până acum se petreceau în uh, spațiul virtual, nimeni nu știa exact ce se întâmplă acolo și atunci um, taxele pe tranzacție financiare ne permit să uh, păstrăm o trasabilitate a acestora um, și ne ajută să implementăm acele schimbări reglementare um, într-un mod mult mai eficient. Dacă vom face asta, atunci uh, va fi mult mai ușor să, să aplicăm aceste taxe pe tranzacțiile financiare și deja lucrurile sunt destul de ușoare pe anumite piețe și ar putea deveni um, ușoare și pe alte piețe, ca de exemplu piața, piețele produselor derivate. În ce riscul sistemic, ne uităm numai la riscul sistemic uh, care este presupus de bănci și de instituțiile financiare, dar uh, noi, într-adevăr, facem împrumuturi de la bănci. Uh, IMM-urile împrumută de la bănci, dar marile companii împrumută parțial de la bănci și, în general, se orientează către piețele de capital. Băncile și piețele de capital sunt două aspecte diferite ale sistemului financiar. Și ar exista un grad și mai mare de profitabilitate pentru piețele financiare, pentru că până la urmă taxele vor fi plătite de IMM-uri și de persoane individuale ca dumneavoastră și ca mine. Deci taxele pe tranzacțiile financiare trebuie să fie complementare, trebuie să uh, se refere la fondurile uh, speculative la, și la instituțiile nefinanciare care, într-un uh, mod destul de larg, nu intră în câmpul reglementărilor actuale. Deci trebuie să fie niște instrumente complementare. Uh, vorbim despre uh, necesitatea de capital uh, pentru ca băncile să se stabilizeze. Uh, vorbim despre necesitatea de capital care trebuie să fie disponibilă pe piețele financiare. Dacă vom avea aceste taxe pe tranzacțiile financiare, așa cum are China, de exemplu, putem să creștem um, ratele în caz că se supraîncălzește piața și nu în cele din urmă putem genera venituri semnificative. Dar asta nu e decât unul din aspecte. În ceea ce privește agențiile de rating, cred că um, există foarte multe informații incorrecte aici care circulă. În ceea ce privește um, uh, ratingurile pentru uh, uh, obligațiunile companiilor. Aceste agenții de rating au făcut totuși o treabă foarte bună în ultimul timp și uh, majoritatea de exemplu, majoritatea fondurilor de pensii, de exemplu, pot să investească numai până la o, un anumit rating de credit. În momentul în care ratingul de credit uh, coboară sub acel nivel, trebuie să își um, rezolve uh, expunerea pe care o aveau. Și în astfel de situații devine mult mai dificil și pentru companii și pentru țările respective să colecteze venituri, să colecteze fonduri. Uh, și trebuie să, um, să, să înlăturăm această legătură între cele două fenomene. În ceea ce privește produsele complexe, acolo uh, stă marea parte a problemei și faptul că informațiile privind tranzacțiile vor fi disponibile pentru noi, de exemplu, asta nu înseamnă că lucrurile se vor îmbunătăți. Trebuie să Trebuie să fi citit un miliard de pagini ca să uh, înțelegem cum stau lucrurile și cred că nici o agenție de rating și dumneavoastră și nici eu nu vom face asta în ce privește conflictele de interes, uh, așa cum am sugerat Comisiei și uh, Congresului American, s-ar putea rezolva în felul următor. În loc să se plătească pentru un anumit rating, nu cred că se poate rezolva de altfel problema aici complet, e o idee interesantă. După ce se dă un anum- o anumită notă, acum fiecare o folosește cum știe. Dar o soluție practică ar fi ca emitenții să plătească pentru două ratinguri. Uh, pentru primul rating să aleagă agenția care face uh, ratingul, care face evaluarea și al, pentru a doua notă ea să fie acordată de o autoritate publică sau de un alt organism. Și atunci vom avea un rating cu un uh, conflict potențial de interese pentru că au plătit pentru ea și un al doilea rating care este independent. Și atunci piața va decide ce rating va lua uh, în serios. În al doilea rând, dacă există un conflict de interese, vom avea în șase luni răspunsul. Vom vedea că acele ratinguri um, vom vedea dacă acele ratinguri care au fost plătite direct de compania respectivă sunt mai favorabile decât cele care au fost stabilite de organismul independent sau de autoritatea publică. Și acest lucru ar putea stimula și concurența, care este o problemă la agențiile de rating. Dacă introducem acest sistem pentru datoria publică, probabil că nimeni nu va avea încredere în sistem. Și cred că un aspect ar fi să subliniem și alte aspecte, să ne uităm și la riscurile sociale, la riscurile de mediu, să fie și alte tipuri de evaluări, de notări. Dacă însă sunteți de acord acord ca o autoritate publică să evalueze uh, ca autoritate independentă, în mod ideal ar fi să fie femeiul. Uh, nu poate să fie cineva din interiorul uh, Uniunii Europene pentru că ar ajunge la situația în care s-ar evalua între ele instituțiile. Dar dacă ar fi femeiul, ar putea face acest lucru la alte nivele. Domnul președinte, nu ne-am gândit uh, că cele 27 de guverne ar putea uh, influența notele date de aceste agenții de rating. Ne-am gândit la o entitate independentă, ca un fel de fundație. Și exact cum a spus și dumneavoastră, uh, ar trebui să fie unul din aceste ritmuri ar trebui să fie dat de o astfel de fundație independentă. Presidente, ho la That's right, yeah, that's right. The, the question whether... Este, nu vă supărați, întrebarea dacă G20 și grupul de la Vațel ar trebui să devină un for uh, obligatoriu. Ce părere aveți? Zic eu mai târziu. De bătaie. Mă gândesc că am participat la întâlnirea de la Berlin uh, de la, de, a grupului G20 și pot să vă spun că au considerat că, mă rog, G20 nu e de important, după care va da e important, după care s-a constatat că e o convergență semnificativă, ori începând cu această reuniune și cea care urmează a G20, va apărea o divergență din ce în ce mai mare. Deja există uh, divergențe din ce în ce mai mari, deși cel puțin teoretic ideea ar putea fi interesantă. Dar aș lansa un avertisment, ar putea fi o problemă și anume că G20, inclusiv țările în curs de dezvoltare și economiile care stau la masă, economiile emergente, nu reprezintă interesele țărilor cu venit mici. Interesul Indiei și Chinei nu sunt neapărat aceleași cu ale din Africa subsahariană, deci să facem acest lucru obligatoriu ar putea să fie o problemă. Același lucru și cu recomandările Basel, pentru că not comitetul de la Basel nu e neapărat reprezentativ, mai puțin reprezentativ decât tot G20. Deci nu cred că e cazul să impunem un caracter obligativitate asupra nimic. Există să zicem, o echilibrare. Pe de-o parte, există acord și tot felul de declarații sfărăitoare, atâta vreme cât nu sunt obligatorii. De îndată ce faci din acea gerință ceva obligatoriu, ceea ce până la urmă se diluează rezultatele și de la bază și de la G20 și cred că există o compensație acolo, o, o decizie foarte greu de luat și nu există un răspuns evident. Vă rog. Da, eu am cerut cuvântul pentru că mi-am dat seama că nu am ținut cont în răspunsul meu de o problemă pe care ați ridicat-o dumneavoastră în intervenția precedentă. E vorba de taxa asupra tranzacțiilor financiare. Firește că depinde de povara fiscală, de tax burden. Firește că de asta depinde. Și, în al, după părerea mea, eu unul mă opun a unei astfel de taxe asupra tranzacțiilor financiare importante care să îndepărteze. Ba da, care să îndepărteze investitorii de acest sector, care este unul foarte important și care trebuie să refacă toate condițiile, astfel încât instituțiile, băncile, companiile financiare și companiile private să își reia activitatea. Deci, nu doar că nu trebuie să fie semnificativ, repet, acest um, impozit ca să uh, găsim și mai mult povara fiscală, dar este foarte clar că în multe tranzacții financiare se aplică o taxă la sursă, withholding tax. Deci, în ceea ce privește însă tranzacțiile minore, o astfel de impozitare la sursă este descurajatoare pentru ca ei să mai pătrundă pe piață. Și acest gen de taxare, impozitare la sursă, trebuie să fie făcute prin pachete mai bune de control ale companiilor sau pachete semnificative sau, ă, nu știu, obligațiuni și alte titluri financiare care să depășească prin valoarea lor un anumit nivel, sub un anumit prag, cum spuneau, de minimis non curat pretor. Deci, însă, Problema este că acolo, la nivelurile mărunte, apar acele resurse importante. Acolo se creează resursele. Ori, din acest punct de vedere, aș fi destul de ferm. Și noastră aș cerut trei mesaje, eu vă transmit unul. Până la care este lucrul cel mai important, după părerea mea? Trebuie să evităm conflictele de interese, atât pe piața financiară, cât și în cadrul companiilor. Și acest lucru se poate întâmpla în foarte multe feluri. Însă, până la urmă, de aici a pornit criza, de la conflictele de interese, de la egoism, de la faptul că nu a existat o prea mare sensibilitate față de problemele uh, comune, problemele obișnuite, adică numai pe mine, ce mă deranjează pe mine, întreprinderea mea și așa mai departe. Deci, legislațiile din ă, diferitele state membre ar putea rezolva această problemă printr-un regulament european, poate Comisia și legiuitorii la nivel național trebuie să ia aceste măsuri ca să se evite aceste conflicte de interese. Bine, am ajuns la sfârșitul sesiunii. Once more. Thank o să mulțumesc din nou celor trei experți. Uh, uh, vă mulțumim că uh, v-ați luat din timpul dumneavoastră pentru a pregăti documentele de răspuns și vă urez drum bun înapoi acasă. Vă mulțumesc!